Știi? Good morning, ladies and gentlemen. Uh, we waited 10 minutes. Doamne și domnilor, am așteptat 10 minute deja, sper că mă vor mai apărea și alții. Deocamdată, celor care sunteți prezenți în sală, vă mulțumesc pentru punctualitate și propun să pornim cu ordinea de zi propusă pentru azi. Primul punct este proiectul nostru de aviz, raportare doamna Giufrida cu privire la raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, combaterea fraudei fiecare an, în temeiul articolului 325 al tratatului, Comisia publică un raport uh, privind măsurile luate de statele membre pentru protejarea intereselor financiare a UE, combaterea fraudei. Raportul cuprinde toate sferele de politici, inclusiv uh, politicile de coeziune. Comisia de control bugetar uh, are un propriu aviz din proprie inițiativă pe acest raport și acum Comisia Regii uh, este însărcinat să elaboreze și ia un aviz. Uh, colega Giufrida este raportoare, sugerez ca termen pentru depunerea amendamentelor 14 noiembrie la ora prânzului. Dau cuvântul doamnei Giufrida și apoi raportorului, raportorilor alternative.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 Di queste solo 1461 sono in realtà eh, state segnalate come... Doar 1461 din amendamente au fost considerate fraudă, în timp ce restul au fost uh, date deoparte. Cifrele sunt semnificative, dar cred că este nevoie de o analiză mai aprofundată. Comisia are o mulțime de instrumente care încă nu sunt pe deplin adecvate scopului pentru care au fost uh, făcute. Am organizat un eveniment în octombrie care a reunit DG Regio și OLAF și am reunit directorii generali și experții tehnici din statele membre care au solicitat uh, anchetele. Datele referitoare la fraudă trebuie să fie comunicate, ceea ce ne va ajuta să îmbunătățim uh, sistemul. Dati sulle frodi e sulle regolarità. O bună utilizare a fondurilor structurale uh, trebuie să se bazeze și pe capacitatea de uh, cheltuire și de alocare bugetară a guvernelor, statelor membre și a autorităților publice locale. Deci, mai întâi, cred că este foarte important să subliniem că există aceste legături. În cazul fraudelor, nu este vorba doar de uh, uh, problema uh, lipsirii Uniunii Europene și a proiectelor europene de anumite fonduri, ci este vorba de uh, pur și simplu de fraudarea intereselor, uh, inclusiv ale politicilor de coeziune. Anul trecut au fost încheiate primele plăți pentru actuala perioadă de referință al actualul CFM fără, fără a crea noi structuri, am uh, notat crearea unei, unui serviciu de uh, urmărire a eventualelor fraude în cadrul actual uh, al CFM notăm că au fost notificate peste 20.000 de cauze cu privire la posibile fraude la OLAF. Și problema este că nu putem urmări finalitatea acestor sesizări pentru că, până la urmă, Olaf a transmis aceste cauze către autoritățile naționale care, urmăre, care funcționează după regimuri juridice diferite. Acum trebuie luate măsuri și împotriva acelor cazuri, în, în acele cazuri în care sunt prejudiciate interesele naționale ale statelor membre, nu doar cele ale Uniunii Europene. Sigur că uh, sesizările nu înseamnă că uh, o țară, un stat membru este mai corupt decât celălalt. Acolo unde sunt multe sesizări, putem chiar spune din potrivă că există un control mai bun al uh, cheltuirii fondurilor. Deci aici trebuie deocamdată omogenizate cazurile Eh, pentru că utilizarea datelor în scopuri statistice nu întotdeauna conferă, eh, oferă o privire de ansamblu realistă. Trebuie mai întâi ca toate sesizările să poată fi încheiate, să, să existe rezultate eh, concrete, pentru că știm foarte clar din din uh, statisticile și declarațiile OLAF că majoritatea sesizărilor de fapt nu se referă la fraude, ci se referă la cauze de neregularități. Tocmai de aceea mi se pare foarte important, pe de o parte, să uh, consolidăm uh, instrumentele tehnice care stau la dispoziția administrației, pe de altă parte să continuăm eforturile de simplificare în politica de coeziune. Având în vedere că există totuși mari sensibilități uh, în această temă, trebuie să recunoaștem că uh, datele sunt relative. Aici este vorba de credibilitatea politicii de coeziune și trebuie să avem grijă să nu fie instrumentalizate aceste date statistice, să nu fie prejudiciat uh, prestigiul Uniunii Europene în ce privește aceste politici de coeziune. Sigur că există cazuri de fraudă, că, cazuri de fraudare grave, care eh, evident eh, provoacă daune eh, tuturor, dar trebuie să spunem că, în general, situația este de așa natură încât statele membre reușesc să depisteze aceste cazuri și în același timp, uh, majoritatea cazurilor care sunt semnalate ca fiind uh, posibile fraude, de fapt uh, se constată în urma anchetelor că de fapt se rezumă doar la niște neregularități. Trebuie să ne concentrăm foarte mult pe prevenție, nu doar pe partea represivă, uh, și de aceea am spus uh, ar fi foarte bine să consolidăm această parte de dotări tehnice pentru administrații, pentru organele de punere în aplicare a legii. Um, <clears throat> trebuie să uh, trebuie să avem grijă în, um, în, cum sunt um, folosite datele din uh, diferitele aplicații de fonduri Trebuie să fim uh, precauți în ce privește publicarea datelor beneficiarilor reali, dar voi depune și niște amendamente și vor mai exista modificări pe marginea acestui aviz. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Uh, îi dau cuvântul domnului Iacov Șif, care va lua cuvântul în numele doamnei Nicolae. Da, da. Veți vorbi în numele doamnei Norica Nicolae, da? Este. Da, și o să încerc să fac o prezentare cât mai bună. Comisia și statele membre au obligația de a asigura contribuabilul european că bugetul european este bine cheltuit. Uh, trebuie așadar să cheltuim împotriva fraudei și trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt uh, uh, cheltuite conform alocării inițiale și că beneficiarii real într-adevăr sunt și cei declarați. În ce privește proiectele finanțate din eh, banii Uniunii Europene, eh, cele mai mari eh, neregularități apar la achizițiile publice. În acest context, Comisia Europeană și statele membre trebuie să elaboreze un sistem de muncă bazat pe prevenire, consolidând capacitățile organelor de control și pentru a proteja mai bine interesele financiare ale Uniunii Europene. OLAF este o instituție importantă care trebuie să colaboreze cu statele membre, dar din păcate există o lipsă de comunicare uh, aici uh, uh, și asta pre, previne o activitate și îngreunează activitatea de anchetă și de recuperare a fondurilor fraudate. În același timp, trebuie luate și măsuri pentru creșterea gradului de conștientizare în legătură cu uh, eficacitatea măsurilor antifraudă care au fost adoptate. Pentru creșterea transparenței la toate nivelele uh, managementului de proiect, uh, trebuie luate măsuri astfel încât, până la urmă, certitudinea privind cheltuirea bugetului, bugetului european să crească. Noul birou al Uh, parchetului european va contribui la lupta împotriva fraudei fiscale. Aceasta este uh, scrisoarea doamnei Nicolae cu declarația domniei sale. Mulțumesc că alți raportor alternativ, doamna D'Amato. Eu la colega. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc colegii pentru tot efortul pe care l-a depus pe un raport foarte important, pentru că, până la urmă, este vorba de interesele financiare ale Uniunii Europene. Uh, câteva considerații și din partea mea. De exemplu, chiar este nevo- uh, cred că este chiar nevoie de o armonizare a tuturor um, clasificărilor. E, trebuie păstrat și un echilibru între control administrativ și simplificare. Comisia susține că sursa uh, majoră de uh, neregularități uh, apare în domeniul achizițiilor publice. Tocmai de aceea sperăm că recomandările Curții de Conturi vor fi și ele puse în aplicare. Este pentru a treilea an că Uh, este al treilea an la rând că uh, politicile de co- coeziune uh, dețin locul fruntaș în ce privește sesizările de neregularități. Însă, tendința din ultimii ani este caracterizată de gradul crescut de neregularități și tocmai de aceea statele membre împreună cu Comisia trebuie să Uh, ancheteze uh, mai rapid toate cazurile, pe de altă parte trebuie să uh, se concentreze și mai mult asupra prevenirii pentru că prevenirii fraudei pentru că altminteri toată politica de coeziune va fi compromisă. Din păcate, resursele care ne stau la dispoziție, pe de altă parte, nici nu sunt folosite și exploatate la maxim de autoritățile locale. Doamna președinte, mai există alte înscrieri la cuvânt? Doamna, domnul Ropen, vreți să luați cuvântul în numele doamnei Renke? Sau doar în nume personal? Bun. Atunci întâi doamna Breso și apoi vă dau și dumneavoastră cuvântul. Eh, ma intanto eh, volevo ringraziare la collega per... Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc eh, colegii pentru raportul acesta care este plin de sugestii utile. Coeziune, perché este un subiect extrem de important pentru politica de coeziune, după cum bine știm, pentru că foarte adesea cei care atacă politica de coeziune folosesc uh, drept argument numărul mare de nereguli sau de cazuri de fraudă. Pentru că uneori se face o confuzie între cele două și cred că, pe bună dreptate, colega noastră a subliniat faptul că există o diferență. Ceilalți raportori din umbră au fost de acord că unele dintre nereguli, chiar uh, un, o mare parte din ele, derivă din uh, natura complexă a procedurilor. Vorbim despre greșeli, despre detalii sau de tentative de a monitoriza sistemul din partea uh, unor uh, persoane responsabile. Și poate împreună cu Comisia am putea găsi o cale de simplificare. Împreună cu com doamna comisar și cu DG Regii am putea să evaluăm, practic, uh, echilibrul necesar între un control eficace și nereguli. Dacă ne uităm la seria de evenimente care au fost semnalate drept nereguli și nu cazuri de fraudă, trebuie să evităm o simplificare care să îngreuneze lucrurile, dar dacă vrem să facem o comparație și să aducem pe oameni la Bruxelles, așa cum a făcut colega noastră, oameni de la autoritățile de management, cei care sunt uh, implicați în controlarea neregulilor, poate reușim să înțelegem mai bine cum am putea simplifica lucrurile și am putea chiar să reducem rata de nereguli și să ne concentrăm asupra cazurilor reale de fraudă care chiar există și care trebuie combătute. Deci trebuie să facem o distinție între cele două și cât mai rapid să reducem neregulile. Asta ne va oferi o valoare adăugată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rope. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad klausimas pakankamai svarbus. Și eu cred că acest subiect este extrem de important. Soluțiile pe care le-am găsit vor determina viitorul politicii de coeziune. Trebuie să ne gândim la perioada actuală de programare și la perioada de după 2020. Am câteva observații și câteva întrebări, pentru că mă îngrijorează situația. Care sunt statele membre care se confruntă cel mai mult cu nereguli? Poate nu avem nevoie atât de numărul de nereguli, cât de sumele implicate, despre câți bani vorbim și ce anume determină și cauzează aceste nereguli. Am putea de asemenea să încercăm să legăm aceste fraude cu fraudele legate de bugetele naționale și de fondurile naționale? Pentru că dacă tipul de fraudă este similar la nivel de buget european și de buget național, asta ar putea însemna că statele membre au un sistem greșit de administrare și aceste state membre au nevoie de ajutorul nostru pentru a îmbunătăți sistemul de management financiar. În ceea ce privește frauda, este important să vorbim despre o absorpție eficientă a fondurilor, pentru că absorpția ineficientă duce la fraudă. Dacă cheltuim bani într-un mod ineficient, nu aducem niciun fel de beneficiu nici pentru Europa, nici pentru statele membre. Timp de 10 ani am fost uh, responsabil pentru autoritatea locală, care folosea fonduri europene. Și din experiența proprie pot să vă spun că mulți consideră că banii europeni sunt un dar. Nu consideră că sunt banii contribuabilului. Cred că trebuie să lucrăm mai mult cu oamenii de rând, astfel încât aceștia să înțeleagă în sfârșit că banii europeni sunt tot banii ai contribuabililor. Și că frauda care vizează aceste fonduri înseamnă furt furt din banii contribuabilului. Aș putea să vă dau un exemplu. Să zicem, o regiune într-o, în care o comunitate locală economisește niște bani. Din păcate, banii respectivi nu rămân la comunitatea respectivă, ci sunt luați înapoi. Și atunci comunitățile nu sunt motivate să economisească. Să zicem că se face un drum la un cost de un milion de euro. Autoritățile locale pot să facă acest lucru cu 900 de mii, dar nu sunt motivați să economisească cei 100 de mii, pentru că dacă economisesc, acesta este retrimis la autoritățile centrale și deci vor pierde aceste fonduri și atunci vor să cheltuiască întregul milion. Dacă ar putea păstra aceste fonduri, ar putea fi motivați să lucreze mai eficient. Un alt subiect important este descentralizarea. După părerea mea, dacă reușim să folosim uh, fonduri europene într-un mod centralizat, influența partidelor politice și a politicienilor individual va fi considerabilă. Dacă reușim să descentralizăm responsabilitatea astfel încât la nivel local să existe mai multă responsabilitate, atunci nivelul de fraudă va scădea. Mulțumesc. Există alte uh, dorințe de intervenție din partea membrilor. Suntem, deci, la raportul privind interesele financiare. Bun. Domnul Novac, cred că pentru asta ați venit. La bun, de la bun început aș dori să-mi cer scuze pentru că am uh, întârziat la, acest, la discutarea acestui raport uh, esențial. Vreau să îl felicit pe colegul nostru pentru munca sa ca raportor din umbră pe marginea acestui raport. Cred că subiectul este unul dintre cele mai importante pe care le putem discuta acum. Și avem vești proaste. Când vedem că avem uh, o creștere de 30% a numărului de nereguli în UE, în mod clar trebuie să facem ceva. Partea bună este că știm de ce. Unul din motivele pentru care avem mai multe nereguli acum este o procedură legislativă foarte complicată. Și trebuie să spunem, vorbim despre nereguli și nu despre fraude în acest moment. Care ar fi, deci, posibilele soluții? În primul rând, simplificarea și mă bucur că aceasta este o prioritate a Comisiei Regii. În al doilea rând, avem nevoie de o cooperare mai strânsă între statele membre, astfel încât să evităm practicile care duc la nereguli și cred că avem deja un început destul de bun. Trebuie să creștem conștientizarea printre partenerii noștri în ceea ce privește uh, subiectele menționate în raport, pentru că nu ajută să... adică nu putem crește încrederea oamenilor dacă de la an la an avem din ce în ce mai multe nereguli. ar trebui să distribuim uh, fondurile și resursele Uniunii Europene către beneficiarii care absorb 10% uh, cel puțin din uh, fonduri și când apar nereguli în proporție de 30%, asta nu e bine deloc și încrederea alegătorilor nu crește. Cred că am obținut un uh, raport foarte echilibrat și aștept cu interes dezbaterile. Mulțumesc foarte mult! Domnul Andreea Bordoni de la OLAF este alături de noi astăzi și aș dori să-i dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Eu sunt unul dintre principalii coautori ai raportului, în special pe partea legată de statistici așa încât sper că vă pot oferi câteva elemente de context ca să înțelegeți mai bine partea statistică a raportului. În primul rând, aș dori să subliniez că raportul este legat de măsurile luate de statele membre pentru a lupta împotriva fraudei și neregulilor. Tocmai de aceea avem două părți ale raportului. O parte pe politici, unde subliniem inițiativele de politici la nivel administrativ sau legislativ care au fost uh, luate la nivel UE și la nivel național pentru a combate frauda și neregulile și pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene și, pe de altă parte, avem, uh, într-un fel, rezultatele, și anume neregulile și potențialele fraude care au fost detectate fie de, în, au fost detectate deci, de autoritățile naționale și raportate către Comisie. Vreau să subliniez că OLAF, care se ocupă de sistemul de gestionare a neregulilor prin care se transmite această informație, face asta în numele Comisiei. primim această informație, o procesăm, o prelucrăm și vă informăm pe dumneavoastră și Consiliul uh, prin acest uh, raport. Deci acesta ar fi primul element. Și de aceea ar trebui să înțeleagă scopul acestui raport și ce înseamnă neregulile din raport. Al doilea element este legat de omogenitatea și comparabilitatea datelor. Să știți că muncim mult pe această temă și tot anul este dedicat invitării uh, experților naționali din 14 state membre care să refacă liniile directoare, astfel încât să ne concentrăm pe problemele principale găsite până acum în uh, practica raportării uh, neregulilor. Mâine o să avem o altă reuniune cu experții naționali și încercăm să obținem acest document final în ceea ce privește raportarea până la finalul anului. S-ar putea să intrăm și în anul viitor, dar ținta noastră este să terminăm până la finalul anului. Anul acesta, pe 1 aprilie, am lansat o nouă versiune a sistemului de management al neregulilor, care sperăm să ofere un acces mai ușor pentru autoritățile naționale. Tot aici încercăm să oferim instrumente adecvate pentru raportare. În ceea ce privește creșterea sau descreșterea numărului de nereguli raportate, vreau să subliniez că întotdeauna este foarte dificil să identifici cauzele reale. În primul rând, neregulile care sunt raportate sunt detectate în medie la vreo trei ani după ce au fost comise. Deci când ne uităm la raportul pe 2015, Neregulile despre care vorbim s-au întâmplat în medie în 2012 și acest lucru trebuie luat în calcul. În al doilea rând, întotdeauna există multe motive care duc la creșterea sau descreșterea numărului de nereguli. Am încercat să explicăm acest lucru în raport și cred că am fost destul de clare aici. Există o diferență între programele multianuale și programele anuale. Politica de coeziune are programe multi, uh, multianuale și are o tendință anume din, atunci când se implementează diverse proiecte în statele membre, se consumă din ce în ce mai multe resurse și deci pot apărea din ce în ce mai multe nereguli. Și asta ar putea explica de ce avem creștere uh, pe parcursul mai multor ani și apoi o scădere bruscă. Anul acesta am avut o situație specială care a fost subliniată în raport, care se legă de politica de coeziune. Avem două state membre, Spania și Irlanda, care au raportat uh, cu mulți ani după ce ar fi trebuit un număr mare de nereguli. Vorbim despre 36% de nereguli legate de politica de coeziune din 2015. Deci și acesta este un element care trebuie luat în calcul. Un ultim element, pentru că nu vreau să vă rețin foarte mult, este legat de neregulile raportate ca fraude. Aici vorbim despre un element care, pe care am început să-l analizăm din anumite perspective, într-o anumită perspectivă în ultimii ani. Detectarea fraudei nu este deloc ușoară. Întotdeauna subliniem un element al fraudei și anume comportamentul intenționat, dar întotdeauna uităm al doilea element și anume înșelăciunea. Deci cineva care încearcă să fraudeze o victimă, fie prin infracționalitate cibernetică, fie prin fraude obișnuite, fie în fondurile structurale, prezintă documente false pentru a sublinia și a descoperi că aceste elemente sunt false, trebuie să faci o anchetă aprofundată. Deci docu documentul care ți este pus la dispoziție poate părea corect, dar în urma verificărilor încrucișate, uneori cu agenți economici din alt stat membru decât statul membru în care se cheltuie banii, se poate descoperi frauda. Deci, de câte ori avem o fraudă detectată sau o potențială fraudă detectată și raportată, asta înseamnă că avem măsuri de control care fac această anchetă aprofundată. Tocmai de aceea am spus că asta este un indicator că există niște sisteme antifraudă care funcționează. Ne îngrijorează mai tare statele membre care uh, nu raportează nereguli uh, Uh, față de sumele primite. Și în ultimii ani ați văzut, nu vrem să spunem statele membre bune și proaste, dar dacă trebuie să spunem ceva legat de anumite state membre, este că unele nu raportează niciun fel de reguli pe o anumită perioadă de timp. Și asta este recomandarea numărul 3 din concluziile raportului. Dar am vrut doar să vă ofer uh, elemente de context. O, un ultim cuvânt despre simplificare. Cred că trebuie să acceptăm un element. Politica de coeziune este un mediu complex și vorbim despre mai multe straturi de autorități, de legislație, spre exemplu în achizițiile publice avem directivele europene și astea trebuie să fie transpuse în legislația națională. Apoi ai Uh, solicitările de oferte de proiecte la nivel regional, apoi ai uh, o municipalitate care câștigă proiectul și primește bani pentru proiect și demarează procedura de achiziție pentru bunuri și servicii. Toate astea sunt patru straturi diferite și la un moment dat regulile pot fi interpretate sau folosite într-un mod diferit și trebuie să acceptăm că există un grad mare de complexitate a sistemului. Din punct de vedere politic, centralizarea a fost, descentralizarea a fost aleasă pentru că ajunge la cetățean dar trebuie să acceptăm că există acest grad de complexitate. Pentru a face asta, trebuie... trebuie să limităm riscurile legate de această de complexitate. Comisia și OLAF insistăm foarte mult pe adoptarea unor strategii naționale antifraudă de către statele membre, prin care statele membre să-și stabilească cadrul cel mai potrivit pentru, toate, pentru toți actorii uh, implicați care să coopereze cu scopul protejării banilor europeni de fraude și nereguli. Uh, câteva state membre au adoptat deja strategii naționale antifraudă, știm că alte cinci sunt pe punctul să o facă și multe altele s-au angajat să înceapă activitatea pe acest uh, segment. Deci uh, cred că este un element pozitiv despre care vă vom informa în următoarele rapoarte PIF din anii viitori, pentru că este un element recurent. Mulțumesc foarte mult și felicitări raportorului pentru activitate și pentru toate contribuțiile eh, membrilor de care vom ține seama pentru a ne îmbunătăți activitatea în următorii ani. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru toată această prezentare foarte bună și detaliată. Doamna Giufrida, ați dori să luați cuvântul ca să răspundeți la unele dintre aceste comentarii. Da, aveam uh, să adaug câteva lucruri. Mai întâi, Revin la această chestiune a diferențelor între state, state în care sunt mai multe fraude și nereguli raportate. Cum spuneam mai devreme, documentele Comisiei din documentele Comisiei uh, constatăm că nu putem uh, uh, înțelege foarte bine acest clasament, pentru că totul depinde de modul în care au fost comunicate cifrele. Unele țări comunică mai mult, altele mai puțin. În anumite țări Există un sistem dublu de control. Italia face parte din acestea, de altfel am creat o autoritate ad hoc uh, care se ocupă de această, de această supraveghere. În alte state nu e cazul și de aici problemele pe care le întâlnim. Repet, trebuie să fim foarte clari. Nu se pot face clasamente între țări. Nu se pot compara. Există uh, problema acestei definiții a fraudei care trebuie armonizată. Știți că Italia, Bulgaria, Estonia sunt țări care comunică foarte multe cazuri de fraudă. De fapt, cred că Italia este țara care comunică cel mai mult. Și în Italia se fac anchete și în majoritatea cazurilor se constată, ca urmare acestor anchete, că nu e vorba de cazuri de fraudă, ci de nereguli care decurg din complexitatea procedurilor pentru obținerea fondurilor. Pe care de consecință, repet că trebuie neapărat să armonizăm sistemul pentru ca lucrurile să se precizeze foarte bine. Aici e vorba până la urmă de imaginea Uniunii Europene și a instituțiilor sale. Mulțumesc foarte mult! Vom uh, continua discuția pe proiectul de raport. Termenul pentru amendamente este luni 14 noiembrie la prânz. Deci așteptăm până atunci amendamente și acum continuăm cu ordinea de zi. Următorul punct, schimb de opinii cu doamna Analize Bonei. Uh, secretar general Eurocities. Ieri, uh, colegii noștri, uh, doamna Westphal și domnul Olbrich, ne-au oferit opiniile lor despre conferința Habitat 3 din Quito. Astăzi vom continua discuția noastră privind viitoarele provocări pentru orașele europene cu doamna Boni. Ea ne va face o scurtă prezentare a activității recente a Eurocities și uh, punctul său de vedere asupra rezultatului conferinței Habitat 3. Ne va spune despre situația uh, agendei urbane a Uniunii Europene și probabil vor fi, veți fi tentați să discutați puțin opinia noastră privind viitorul politicii de coziune post-2020. Deci aveți cuvântul, doamnă Boni. Bună dimineața, mulțumesc doamna președinte că ați invitat Eurocities la acest nou schimb de opinii cu membrii Comisiei Regi, o comisie foarte importantă. Da, am considerat că principalele chestiuni eh, pe care, despre care am dorit să vorbim cu dumneavoastră sunt agenda pentru Uniunea Europeană, pentru că ieri ați avut o discuție legată de Habitat 3 și o să fac legătura cu conferința de la Quito și de asemenea nu voi rezista tentației să spun uh, câteva cuvinte despre activitatea noastră în uh, ce privește politica post-2020. Deci haideți să începem cu agenda urbană pentru UE. Știm cu toții, pentru că unii dintre noastre ați fost prezenți, știm că pactul de la Amsterdam a fost uh, aprobat uh, în 30 mai la Amsterdam și în sfârșit, după foarte multe discuții, avem o agendă urbană pentru Uniunea Europeană. Sigur, nu este o agendă urbană a Uniunii Europene sau o politică urbană a Uniunii Europene, dar cred că este un bun punct de pornire pentru a lucra mai bine împreună cu orașele și pentru a implementa prioritățile pe care le decideți pe teren și să uh, rezolvați provocările pe care Europa le are astăzi. Pentru că aș vrea să vă reamintesc că marile provocări pe care Europa le are astăzi se concentrează în orașe. Dacă ne uităm la schimbările climatice, sărăcie, excluziunea socială, criza refugiaților, sărăcia, toate acestea sunt provocări și probleme cu care se confruntă orașele în fiecare zi. Așadar, după cum știți, Agenda se concentrează pe 12 teme și propune anumite instrumente, cum ar fi parteneriatele, tem- parteneriatele tematice, sunt unul dintre principalele elemente de uh, îndeplinire a agendei urbane. Sigur, deocamdată suntem încă la început, pactul a fost aprobat abia în mai și unele parteneriate au început abia acum 9-10 luni, dar cred că merită să discutăm câteva lucruri. Lucrurile bune, încă o dată, a avea o agendă urbană pentru Uniunea Europeană, a avea da acest pact, e deja un uh, rezultat foarte bun, este o realizare bună. Important să-l avem. DigiRegio ne-a ajutat și a făcut foarte multe eforturi ca și înainte. Președinția orlandeză a fost foarte implicată, dumneavoastră a susținut-o prin rapoartele din inițiativă și din proprie inițiativă și avem acest lucru, avem acest rezultat prin acest efort colectiv instituțional foarte puternic și trebuie să păstrăm acest uh, efort uh, puternic pentru următoarele luni și ani. În ce privește uh, parteneriatele pilot, acestea au început deja să funcționeze, după cum știți, privind calitatea aerului, uh, uh, locuințe, migrație și sărăcie sunt aceste patru teme. Au început deja și vedem unele rezultate. <clears throat> N-a fost ușor, pot să vă spun acest lucru, pentru că să adun la oaltă state membre, orașe și comisia în jurul acestor chestiuni și să găsești teren comun și să decizi o să abordăm acea chestiune sau asta, pentru așa ceva uh, e nevoie de foarte multe eforturi din partea tuturor, dar există unele idei concrete care vin de la fiecare în parte și maioneza începe să se facă, așa cum spun francezii. A existat o reacție extraordinară din partea orașelor, ceea ce n-ar fi fost uh, Uh, sigur de la început. Ne-am gândit cum să facem orașele să fie interesate să investească resurse și să participe în aceste, la aceste parteneriate și vedem acum că orașele reacționează enorm, reacționează foarte bine. A devenit aproape o obsesie să fii uh, în aceste parteneriate, toți vor să fie acolo. Uh, deci încercăm să ajutăm Comisia și troica președințiilor să aibă parteneriate cu membrii foarte angajați, vorbim de orașe, nu? Dar și să se pună accentul pe uh, acele locuri unde mesajul poate fi transmis de o comunitate mai mare, rețele deci, care să fie în afara parteneriatului uh, real. Deci să ne asigurăm că cei care văd uh, cele cinci orașe care stau la masa parteneriatului sunt și reprezentanții unei comunității mai mari și pot uh, aduce mesaje importante și care să schimbe lucrurile. Un alt lucru bun este că avem deja coordonatori pentru următoarele parteneriate și am selectat și orașele pentru următoarele parteneriate și până la jumătatea anului viitor vom avea alte patru. Deci până la sfârșitul lui 2017 o să avem vreo 12 parteneriate în total care vor funcționa. De asemenea, vom avea asistență tehnică și susținere. De asemenea, datorită proiectului pilot pe care Parlamentul European l-a prezentat, deci asta va ajuta la multiplicarea efectelor acestei activități. Spune, acestea sunt toate lucruri foarte bune, dar cred că este important să fim atenți și la alte aspecte și să vedem cum putem păstra activitatea începută și chiar să o îmbunătățim. Și dacă vrem să demonstrăm că acest pact uh, aduce o diferență pentru politicile urbane și ale Europene, trebuie să ne uităm, după părerea noastră, la aceste domenii. Deci, un element ar fi că nu există suficientă implicare a statelor membre. Acesta este un pact între statele membre, nu cu orașele, ci între statele membre, între ministrii dezvoltării urbane, dar nu vedem, uh, pe mulți dintre aceștia, nu-i vedem uh, membri în parteneriate. Deci asta ar fi interesant să uh, vedem și să lucrăm la nivel național, să avem mai multă implicare din partea statelor membre, pentru că altfel ce rost au parteneriate dacă nu sunt și uh, state membre acolo? Începește uh, direcțiile generale, aici relația se îmbunătățește, dar trebuie să trecem dincolo de relația cu Digi Regio. Ar trebui să trecem și la, uh, la uh, Digi-urile regi- uh, sectoriale, pentru că avem nevoie, de exemplu, de Digi Envy, dacă vrem să avem succes, susținută de Digi Regio ca să facă coordonarea dar trebuie să avem uh, toate DG-urile relevante. De exemplu, Digi Competition uh, în parteneriatul uh, privind locuințele e foarte importantă, pentru că trebuie să ne uităm la chestiunea, la dimensiunea ajutorului de stat în ce privește locuințele. Nu? Și atunci trebuie să avem la, la masă oamenii potriviți. Deci ăsta e un element uh, asupra căruia am vrea să vă atragem atenția dumneavoastră, membrii Parlamentului European. Al doilea element pe care, de asemenea, asupra căruia vrem de asemenea să atragem atenția, încă vrem să menținem uh, acest exercițiu ca pe un exercițiu puternic, este că agenda urbană pentru UE nu e obligatorie. obligatorie știm, nu avem temei în tratate, deci uh, maximum ce putem obține este acest uh, pact, uh, cum ne asigurăm, deci cum, cum mă asigur eu, cum că îmi păstrez motivarea orașelor ca acestea să rămână uh, implicate în acest efort, dacă nu sunt sigură că eforturile acestea sunt, se traduc printr-un proces legislativ. Vor putea aceste parteneriate să schimbe lucrurile care nu funcționează? să rezolve anumite blocaje în ce privește reglementările europene la fața locului. Deci pentru noi asta e un punct foarte important. În programul de lucru al Comisiei 2017 nu este niciun cuvânt despre orașe și dacă vă uitați din nou la provocările incluse acolo, totul se întâmplă în orașe, deci pentru noi e cumva e un element de preocupare și am vrea să vedem o legătură mai bună cu procesul legislativ european. Cum uh, obținem, de exemplu, o legătură mai puternică cu agenda privind o mai bună reglementare? Cum putem să-l avem uh, uh oficial de partea noastră pe vicepreședintele Timmermans, ca el să vadă că din aceste parteneriate uh, pot, se pot, uh, pot rezulta îmbunătățiri legislative. Deci, practic, cum, cum uh, păstrăm uh, avansul politic, instituțional și tehnic al acestor, acestui cadru în următoarele luni și în următorii ani. Aici cred că Parlamentul European are un rol important de jucat, de jucat în monitorizare, în a se asigura că toate eforturile făcute colectiv instituțional, dar și de comunitatea urbană și uh, metodologiile uh, sunt uh, funcționale și au, sunt conectate cu procesele relevante de luarea deciziilor. Așadar, aș vedea un rol atât pentru comi membrii Comisiei Regii, dar și pentru grupul, intergrupul urban, de exemplu, unde sunt foarte mulți membri uh, regii, pentru ca aceștia să facă un follow-up politic regulat uh, al activității uh, parteneriatelor. Ne gândeam, de exemplu, că grupul urban, intergrupul urban ar putea invita orașele, ar putea invita coordonatorii și anumite orașe care sunt implicate în aceste parteneriate pentru a face un debriefing asupra activităților și pentru a vedea cum se pot folosi rezultatele pentru activitatea dumneavoastră uh, și pentru diferiți uh, membri ai uh, comitetelor, comisiilor, um, comisiilor Parlamentului European. Sau membrii regii ar putea să folosească rezultatele din aceste parteneriate pentru reflexia asupra politicii de coeziune post-2020. Și aici, cum spuneam, o să Uh, accept uh, provocarea și mă voi lăsa tentată să vorbesc despre sinergiile între agenda urbană și politica de coeziune post-2020. Mai întâi, spun din nou același lucru. Cum putem folosi rezultatele acestor parteneriate pentru a ajuta reflexia generală în legătură cu politica de coeziune? Am văzut problema refugiaților și migrației. Toate aceste lucruri sunt uh, uh, lucruri cu care se confruntă primarii. Știm că în această perioadă au fost încercări de a schimba programele operaționale, dar încă nu e foarte ușor. Deci, uh, întrebarea este cum ar influența aceste parteneriate prioritățile politicii de coeziune. Pentru noi asta e un element important. Deci cum putem intra în detaliile acestei chestiuni, cum demonstrăm că e o nevoie să provocăm, să uh, uh, cooperăm cu orașele pe aceste provocări. Și aici nu e vorba doar de câți bani ajung în zonele urbane, ci cât de mult sunt implicate orașele în stabilirea acestor priorități și în uh, identificarea nevoilor locale și uh, programele operaționale pe care fondurile structurale le vor finanța de fapt. Și ăsta este al doilea comentariu pe care îl aveam de făcut în legătură cu politica de coeziune și este principiul uh, parteneriatului. Agenda urbană arată și are de principal rațiune și principiu, abor, principiul abor, parteneriatului. Uh, comisie, Parlament, cetățeni, orașe și mai departe trebuie să coopereze pentru a îndeplini prioritățile UE. Trebuie ca acest lucru să fie și mai puternic în, și în politica de coeziune. Pentru că nu s-a dovedit prea satisfăcător în perioada actuală. Dacă vă uitați la codul de conduită al uh, Uh, începește principiul parteneriatului, el arată foarte bine pe hârtie, dar, de fapt, orașele nu au fost consultate la selectarea priorităților, la manage, începește management, începește uh, implementarea fondurilor structurale în zonelor. Deci, cred că sunt multe lucruri pe care le putem face împreună și putem avea susținerea dumneavoastră pentru a implementa acest principiu de parteneriat în fondurile structurale pentru următoarea perioadă de programare și să o facem mult mai puternic, pentru că vedem cu toții că criza Europei este legată de faptul că Uniunea este foarte îndepărtată de cetățeni și de nivelul local. Și cred că toată lumea e de acord cu asta. Și atunci se pune întrebarea cum putem folosi și politica de coeziune pentru a crea o legătură mai puternică cu nivelul local și cu cetățenii. Deci prioritățile, principiul parteneriatului, instrumentele integrate, instrumentele teritoriale integrate și alte instrumente care vor ajuta la, la implementarea fondurilor într-un mod integrat. Acestea sunt uh, instrumente care nu au fost implementate suficient în fondurile structurale a acestei perioade. Cum putem îmbunătăți asta? Cum putem uh, avea ITI Plus sau simplificate? Suntem dorniși să uh, colaborăm cu uh, Comisia și Parlamentul pentru a identifica soluții mai bune. Cred că este în interesul tuturor să avem o mai bună implementare a fondurilor structurale la fața locului în marile zone urbane. Probabil că ați văzut uh, rezultatul extraordinar al acțiunilor inovatoare uh, instrument de management direct de, despre care au, orașele au fost foarte entuziasmate. Deci uh, e o reflexie în legătură cu modul în care putem folosi fondurile structurale pentru a implementa acele acțiuni inovatoare. Uh, orașele o pot face. Este important ca autoritățile naționale de management și autoritățile regionale să recunoască faptul că orașele pot implementa fondurile structurale, poate nu toate, și pentru asta ar avea nevoie eventual de mai multă asistență tehnică, ar trebui să ne gândim la asta. Asistența tehnică n-ar trebui să meargă doar la cei care uh, gestionează fondurile, ci și la cei care le implementează pe teren efectiv, însă este important să demonstrăm uh, Există un uh, tip de brocheraj, ca să spunem așa, din partea uh, autorităților naționale de care orașele nu știu. Se spune, nu putem să le dăm prea mulți bani pentru că nu o să reușească să le folosească eficient. Deci cred că e vorba și de încredere și în fine e vorba de simplificare, dar am auzit deja multe lucruri menționate înainte E o activitate pe care o urmărim. Sunt și o parte din uh, grupul, în alt, grupul de lucru pe simplificare. Deci propunem schimbări foarte concrete pentru a face o politică mai simplă, pentru a pentru ca acesta să funcționeze mai bine ce privește uh, ajutoarele de stat, uh, achizițiile publice, să avem o politică mai bine sincronizată. Asta este rolul dumneavoastră, de asemenea, pentru că va fi important să avem reglementările Uh, funcționale și să, ca acestea să fie analizate și aprobate mai repede decât în perioada uh, anterioară. Am înțeles că raportul uh, va fi făcut doar la sfârșitul 2017 pentru noi. Asta reprezintă un risc pentru că nu permite o începere corectă a programelor operaționale uh, uh, la fața locului. Asta începește politica de uh, coeziune și mesajul meu final către dumneavoastră este că trebuie să regândim modul în care Europa funcționează, guvernanța Uniunii Europene. Trebuie să fim deschiși și să uh, uh, concentrăm din nou dezbaterea și asta cer uh, uh primarii noștri, liderilor naționali să facă. Trebuie să umplem golul între guvernanța europeană, politice europene și cetățeni. Și nu e vorba doar de o mai bună comunicare a ce face Europa. Asta, sigur, trebuie făcut, trebuie îmbunătățit de către toată lumea. Dar e în legătură cu colaborarea cu nivelul local cu cetățenii. Să-i ascultăm și să lucrăm alături de ei. Acestea sunt prioritățile pe care le avem și agenda urbană este exact partea acestui spirit. Cum ne asigurăm că lucrăm împreună la nivel european, la nivel național, regional și local, toate nivelurile care trebuie să colaboreze, pentru a ne asigura că acest proiect european nu mai are în el încă un alt Brexit într-o altă țară sau o mișcare naționalistă anti-europeană care se continue să se dezvolte. Vrem să fim aliații dumneavoastră în acest proces și de aceea uh, cerem o alianță pentru a regândi Europa, astfel încât Europa să fie mai bine conectată cu cetățenii noștri. Pe 7 martie anul viitor, Uh, convocăm un summit uh, al primarilor pentru a discuta cu instituțiile europene și cu liderii naționali pentru a vedea cum putem face lucrurile să, să uh, progreseze și să avem o, un mediu mai puțin deprimant în care noi toți noi toți cei care credem într-o Europa puternică să putem evolua și să... Așadar, vă invităm la acest summit și suntem aici să colaborăm cu dumneavoastră pe toate aceste chestiuni. N-am menționat Kito pentru că știu că aveți, ați avut această discuție ieri. Cred că legătura între cele două agende este importantă, dar ce contează este că la nivel global, la nivel european, la nivel continental și la toate celelalte niveluri este clar că principalele provocări se întâmplă în orașe. Există o urbanizare rapidă și o nevoie de a avea această agendă. Provocările orașelor sunt o chestiune importantă, acolo sunt problemele, acolo sunt și soluțiile. Deci cred că asta nu poate decât să întărească Uniunea Europeană, guvernanța europeană pe care o propunem, începește agenda urbană, și să creeze sinergii uh, la nivel global, ceea ce nu poate decât să ajute. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much for this inspiring speech. Mulțumim foarte mult pentru uh, această alocuțiune impresionantă. Uh, vom urmări cu atenție acel summit al primarilor pe care îl veți organiza. Deschid dezbaterea acum. Doamna Breso are cuvântul. Vă rog. Eh, Grație, președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Și eu vreau să, să-i mulțumesc Lisei Boni de la Eurocities pentru această analiză atât de detaliată și foarte pertinentă a situației în care se află acum agenda urbană Eh, și contextul eh, cu eh, politicile de coeziune. Pentru că orașele europene, într-adevăr, sunt foarte importante în cadrul acestei politici de coeziune. Nu voi analiza fiecare parte a discursului dumneavoastră, sunt însă de acord cu dumneavoastră că orașele trebuie incluse mai mult decât până acum în um, deciziile privind uh, fondurile de coeziune și cheltuirea uh, fondurilor uh, pentru infrastructură, pentru că odată acolo se întâmplă acele schimbări, doi, pentru că și orașele au manifestat această dorință de a fi cooptate în elaborarea, pe de o parte, a strategiilor de dezvoltare urbană, dar și în uh, gestionarea proiectelor de modernizare urbană. Municipalitățile uh, dețin deja experiență proprie acumulată, au capacități proprii um, de apreciere a priorităților strategice de dezvoltare sunt președinta unui intergrup pentru uh, zone uh, rurale, montane și periferice. Um, am avut însă o uh, am crescut la oraș și am avut însă experiență și în gestionarea proiectelor de dezvoltare urbană. De aceea această temă mă interesează foarte mult. Mi se pare foarte binevenit acest schimb uh, de informații și de opinii cu Eurocities. Dezvoltarea urbană în Uniunea Europeană trebuie să țină cont de contextul mai larg al uh, obiectivelor propuse pentru 2020, Uh, și a diferitelor mari proiecte. Însă nu trebuie să uităm că și zonele urbane sunt uh, foarte diferite unele de altele. În plus, uh, orașele mai mici, în zone periferice sau cele situate în zone montane, din nou au specificul lor. De aceea cred că prioritățile trebuie stabilite în funcție de specificul fiecărei regiuni în care se dezvoltă un proiect. Nu, nu fiecare proiect uh, se pretează la uh, toate uh, orașele. Da? Evident, o prioritate poate fi ca în toate proiectele noastre să combatem modificările climatice, să protejăm mediul. Acesta este un obiectiv uh, Uh, generic uh, comun tuturor, dar um, prioritățile concrete trebuie totuși uh, elaborate în funcție de specificul fiecărei regiuni. Experiența Eurocities cu siguranță este, ar putea fi utilă și pentru noi în munca Comisiei Regii pentru elaborarea unor noi strate, strategii evident și în activitatea de legiferare, de reglementare, avem nevoie de această expertiză. Proiectele Proiectele nu pot însă în politica de coeziune să aibă succes dacă nu există o, un real parteneriat cu orașele, cu municipalitățile. prioritățile pe care le, le-a formulat uh, Uniunea Europeană se realizează în orașe, de aceea este nevoie de colaborare cu orașele. Mulțumim încă o dată pentru prezentare. Uh, așteptăm și materiale scrise care să uh, susțină prezentarea doamnei Boni. Um, pentru noi ar fi foarte interesant să auzim Uh, mai ales uh, că pentru aceia dintre noi care suntem membri ai grupului de lucru pentru simplificare, să auzim așadar care sunt propunerile dumneavoastră pentru simplificare care să se bazeze pe experiențe directe din proiectele uh, desfășurate de dumneavoastră până acum. Deci ne-ar bucura dacă am auzi ce consideră orașele că ar reprezenta o reală simplificare. Mulțumesc! Voulais à mon tour euh, remercier Madame Boni pour son intervention. Mulțumesc, uh, vreau să-i mulțumesc uh, colegii pentru intervenție și uh, vreau doar să știu care sunt pozițiile care pot fi apărate de Eurocities pentru simplificare. Este un subiect de actualitate despre care vorbim destul de des și trebuie să știm unde se află grupul la nivel înalt în această privință și care sunt recomandările sau formulele uh, deja solicitate în cadrul acestei activități. Mulțumesc! Thank you. Other... Mulțumesc. Dacă dorește cineva să mai intervină sau să comenteze? Da, voi da cuvântul uh, și Comisiei Europene. Da, de fapt puteți să continua chiar acum. Bună ziua, sunt însărcinatul Comisiei Europene pentru Agenda Urbană și mă bucură foarte mult cele auzite din partea Alisei Boni, pentru că împărtășim majoritatea punctelor uh, exprimate de dumneai. Doar câteva observații. Mai întâi, în ce privește rolul statelor membre. Este adevărat că în primul parteneriat uh, n-am avut suficiente state membre participante. Această chestiune însă se va rezolva, este pe care să se rezolve pe pentru următorul partenerat uh, am uh, avut chiar prea multe înscrieri, deci a trebuit să reducem uh, numărul lor. Deci va exista, vor exista acum suficiente state membre care vor participa și la reuniunile convocate de directorul general și la cele ale grupurilor de lucru. Um, la nivel național vom facilita și întâlniri între miniștrii de resort și respectiv responsabili la nivel regional. A doua observație, cu privire la implicarea direcțiilor generale ale Comisiei Europene. Într-adevăr, direcțiile generale care uh, au în atribuțiile lor um, uh, urmărirea acestor uh, teme uh, Uh, ar trebui să fie implicate. Dar nu vorbesc doar de uh, Digi uh, Mediu, dar și, ci și de Direcția Generală pentru Competiție și altele. În ce privește, de, vă dau un exemplu, în privința calității aer, aerului în spațiu urban, participă două direcții generale, cea pentru mediu și cea pentru energie. Însă, la întâlnirile anterioare au uh, participat și Direcția Generală pentru Cercetare, pentru Creștere uh, și așa mai departe, deci au participat chiar reprezentanți din șapte direcții generale. Suntem de acord că fără implicarea experților din toate aceste sectoare, uh, parteneriatul nu ar fi la fel de bun. A treia observație agenda pentru dezvoltare urbană sperăm cu toții să fie într-adevăr una foarte utilă. Nu putem garanta care va fi rezultatul acestei uh, uh, agende. Uh, nu avem garanția că toate recomandările acestei agende vor fi transpuse, dar putem să vă garantăm că de partea Comisiei dar și de partea legislatorilor și colegiuitorilor vom avea un cuvânt de spus în uh, tot acest proces. Și a patra și ultima observație, rolul Parlamentului European este, în mod evident, foarte important. În pregătirea uh, pactului de la Amsterdam am prevăzut uh, ca Parlamentul European să primească un rol uh, Uh, foarte concret. Parlamentul European este mai nou invitat la toate reuniunile grupurilor de lucru al, convocate de directorul general. Deci suntem deschiși și considerăm că Parlamentul European într-adevăr este un actor cheie în această chestiune pentru că uh, în momentul în care se schimbă instrumentele de finanțare uh, și alte elemente cheie ale acestor politici, evident că legiuitorul este uh, chemat să uh, opereze modificările în consecință. În ce privește politica de coeziune, suntem conștienți de recomandările făcute de agenda urbană. Tocmai de aceea, am propus ca recomandările actuale să fie uh, prioritizate, adică nu avem nevoie de toate recomandările uh, pentru planul de acțiune, dar avem nevoie de primele recomandări prioritare cât se poate de repede pentru a putea elabora planul de acțiune în uh, funcție de acestea. Mulțumim de asemenea Parlamentului European pentru faptul că ne-a pus la dispoziție un, uh, un buget pe care ne permite acum să uh, funcționăm cu un secretariat care oferă sprijin administrativ pentru toată activitatea noastră și a grupurilor de lucru. Parlamentul pentru noi este, după cum am mai spus, un, un partener foarte important și ne bucurăm ori de câte ori ne chemați să vă oferim feedback. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum în încheiere are cuvântul doamna Bonu pentru a răspunde la întrebări și comentarii. So, one, uh, just... Mulțumesc, doamnă președinte. Mercedes uh, Bresso ne-a întrebat în legătură cu sinergia dintre mediul urban-rural. Uh, ne bucură că aduceți în discuție această chestiune și oricând suntem dispuși să uh, purtăm o discuție cu dumneavoastră pe această temă. Uh, în zone metropolitane, de pildă, pentru care există strategii de dezvoltare urbană, de multe ori sunt cuprinse și unele comunități rurale care uh, sunt puternic afectate de aceste dezvoltări metropolitane. Mă gândesc în speță la transportul, transportul în comun, um, provocările de pe piața forței de muncă. Deci ar fi foarte interesant să, și oportun să avem o discuție, un schimb de opinii uh, pe marginea acestei teme. Vă voi transmite și contribuțiile noastre înscris. În ce privește uh, Eh, solicitare pentru eh, simplificare și activitatea grupului la nivel înalt pentru simplificare. Acest grup la nivel înalt a realizat până acum patru rapoarte, unul privind eh, instrumentele financiare și modalitățile de a facilita aplicațiile pentru aceste instrumente, Uh, unul privind uh, simplificarea costurilor, care uh, propune optimizarea uh, exploatării posibilităților uh, legale existente. De multe ori, autoritățile de gestionare nu nu, sunt, nu se confermează sau uh, regulilor, uh, reglementărilor sau nu sunt auditate uh, corespunzător. Apoi au fost formulate recomandări foarte concrete privind accesul IMM-urilor cum putem să ajutăm IMM-urile din zonele urbane și uh, ultimul raport, pentru că am fost și coraportoare împreună cu un membru din Polovia, este uh, cu, uh, cu privire la așa numitul fenomen de gold plating, de supraevaluare, supraapreciere. care de fapt uh, vizează uh, sursele de frustrare ale, autoriză, ale autorităților locale, regionale, um, legat de neutilizarea sau imposibilitatea de a accesa uh, fondurilor. În acest raport am încercat să arătăm că acest uh, gold plating, această suprareglementare din partea autorităților naționale provine și din uh, inter interacțiunile dificile dintre legislația europeană pe de-o parte și reglementările naționale în baza cărora operează autoritățile de reglementare națională de altă parte. Deci aici uh, uh, apare o, o complexitate în a face față uh, în același timp mai multe nivele de, de legislație într-o situație foarte complexă. Una din Uh, unul din capitolele acestui raport se referă la auditare. Autoritățile de gestionare nu, nu aplică uh, opțiuni de costuri simplificate pentru că se tem că în momentul auditării nu s-ar mai conforma uh, dispozițiilor foarte detaliate. Deci, uh, adesea, autoritățile naționale, uh, prin acest uh, gold plating, prin această suprareglementare, supraapreciere a situației, nu fac altceva decât să se protejeze ele singure. E, aici trebuie să intervenim, să degajăm lucrurile prin simplificare. Da? Și atunci am putea, de pildă, să spunem că uh, Uh, în contextul auditării nu avem nevoie uh, de, de aceleași uh, reguli rigide de control de la cel mai înalt nivel până la nivelul de bază și că am putea să acceptăm principiul subsidiarității în sensul că nivelul de control național ar fi acceptat ca principiu uh, de lucru, astfel încât să nu exagerăm cu activitatea de uh, auditare, astfel uh, reducând astfel reducând povara administrativă de pe umerii beneficiarilor care adesea pentru 10 euro cheltuiți altfel trebuie să se supună Uh, unui număr de 4-5 controle de auditări. Deci, uh, aceste politici sunt uh, reglementate foarte, foarte detaliate. Autoritatea de gestionare la nivel național, dar și beneficiarul final, trebuie să învețe practic niște manuale uh, Eh, de până la 1000 de pagini pentru a învăța cum eh, să satisfacă rigorile unor, unor eh, reglementări europene de, de auditare. Deci ar trebui să simplificăm lucrurile de genul, da, odată ce se acceptă pentru auditare aplicarea nivelului național de control și auditare, acesta să devină uh, operațional. Și Direcția Generală pentru Competiție ar trebui să accepte acest lucru. Sigur că este o chestiune politică, pentru că până la, aici vorbim, până la urmă vorbim de ajutoare de stat acordate uh, Uh, în condiții diferite, deci este o chestiune care uh, implică condiții diferite și de aceea nu este simplu de rezolvat. Același uh, timp, același lucru se aplică și regulamentelor secundare, Fondul European pentru Dezvoltare Rurală, ESF, celelalte, celelalte fonduri Ehm, acestea sunt guvernate de legislație secundară la care dumneavoastră ați eh, participat. Mă refer inclusiv la actele de eh, punere în aplicare. Toate acestea compun un sistem eh, complex de, de, de un sistem juridic complex care este dificil de aplicat, dar pe care trebuie să îl respecte nu doar beneficiarii, ci chiar și auditorii. Și asta duce la foarte multe frustrări de toate părțile. Deci, ideea, trebuie să ne întrebăm cum putem să reducem această legislație secundară și să ne asigurăm că legislația primară oferă deja suficiente orientări celor care pun în aplicare proiectelor. Iar în ce privește calendarul, aspectul temporal, trebuie să vă asigurați că uh, Regulamentele sunt adoptate cât se poate de rapid, astfel încât programele și proiectele să poată începe uh, în timp util. Asta în condițiile în care vom avea o politică de coeziune pe viitor, pentru că sunt state membre care nu mai doresc așa ceva. Și, dar dacă vom avea o, o nouă politică de coeziune, trebuie să ne asigurăm că va fi demarată uh, la momentul potrivit, în timp util, pentru că dacă nu vom uh, fi confruntați cu aceleași chestiuni pe care le avem de înfruntat și acum. Este adevărat că politica de coeziune este singura politică de coeziune care are un cadru de, de eh, control și de verificare extrem de, detaliat. Eh, eh, Unitatea de evaluare a DG Regio se asigură prin, prin obligațiile de raportare și de notificare pe care le instituie că um, politica de coeziune chiar are rezultate concrete. Pe de altă parte, recunoaștem că există mecanisme de raportare ca să, să, care sunt puțin exagerate, să zicem, și uh, care s-ar putea simplifica, de pildă în cazul Fondului Social European. Și în final, Ehm, cred că eh, poziția generală până la urmă este că unele din modificările pe care noi le propunem eh, deja sunt incluse în regulamentul Omnibus și își vor eh, manifesta efecte juridice de aici. Dar există o serie de propuneri legislative care ar putea fi foarte ușor puse în aplicare de acum încolo. Dar pentru asta este nevoie de voință și anume la toate nivelurile sistemului, adică european, național, regional, local și așa mai departe. Și deci este nevoie de bunăvoință din partea tuturor eh, celor implicați și trebuie să existe un interes comun manifest pentru simplificarea acestor politici. Asta înainte de următoarele alegeri europene, când eh, în, înainte ca eh, cetățenii să renunțe eh, cu totul la eh, accesarea acestor fonduri din cauza administrației exagerate. Următorul raport va fi legat de auditare și vom putea intra în recomandări mult mai detaliate despre modul în care putem îmbunătăți acest domeniu. Uh, Dar vă stau la dispoziție pentru a vă oferi chiar și mai multe detalii sau să vă trimit prezentări. Mulțumesc foarte mult! Cu aceasta se închide această dezbatere. Vă mulțumesc pentru participare. Sunteți binevenită oricând doriți să participați la o ședință a Comisiei Regii. Bun. Trecem acum la următorul punct de pe de zi. Avem un proiect de aviz pregătit de raportorul nostru, domnul Amagi, care a făcut un proiect de aviz în ceea ce privește gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice. În noiembrie 2015, Comisia PEș a trimis o delegație în regiunile ultraperiferice într-una din regiunile ultraperiferice ale UE și a decis să facă un raport din proprie inițiativă în ceea ce privește gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice unul din uh, subiectele cheie pentru dezvoltarea lor economică. Regia a decis să aibă și ea un aviz și l-a, numit, l-a desemnat de raportor pe domnul Omaje. Și Acum avem un schimb de păreri inițial. Prezentarea proiectului de text este prevăzută pentru 29 noiembrie. So, uh, adoption of the lead uh, în Comisia competentă pe fond este prevăzută adoptarea raportului în martie. Domnule Marge, aveți cuvântul. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Suntem în cadrul unui prim schimb de păreri în ceea ce privește raportul pe care Comisia PEș vrea să-l uh, elaboreze în ceea ce privește gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice și Comisia noastră a prezentat un aviz. Așa cum ați spus și dumneavoastră, raportul vine ca urmare a misiunii întreprinse de Comisia PEș sub conducerea colegei Ulrike Rodust uh, în uh, insula Reunion în luna noiembrie. Și în această misiune, membrii Comisiei PEș, pe care i-am însoțit, au avut inițiativa de a propune acest raport pe care îl discutăm astăzi. De ce? Pur și simplu pentru că S-a constatat că pescuitul în regiunile ultraperiferice are un viitor, dar că există obstacole, frâne, care îl împiedică să treacă spre o optimizare a aturilor. Miza este de a lucra la aceste frâne, de a elimina aceste blocaje, astfel încât, în măsura posibilului, să evolueze reglementarea. O să vă dau câteva cifre pentru a înțelege măsura în care putem lucra la aceste uh, atruri. Ansamblul de flote europene, franceze, spaniole și portugheze reprezintă pentru uh, Europa peste 2 milioane 500 de mii de kilometri pătrați. Deci uh, este practic uh, totalul apelor teritoriale ale statelor membre. Și având în vedere dimensiunile, trebuie să ne așteptăm ca uh, flotele de pescuit să fie printre cele mai importante și mai dezvoltate din Uniunea Europeană. Și uh, și situația este exact pe dos, pentru că flotele de pescuit uh, de acolo sunt printre cele mai puțin dotate din Uniunea Europeană. Uh, pescuitul de coastă, activitățile mici de pescuit uh, reprezintă practic 97% din, din flotă. Și aici se vede marja de progres care este extrem de importantă. În Reunion, pescuitul realizat în total pe anul 2012 este peste 2000 de tone de pește în toate speciile. Și asta reprezintă abia 0,5% din uh, cantitatea de pescuit din Oceanul Indian în același an. Restul capturilor sunt realizate de flotele străine sau de alte flote europene. Deci, aceste flote de pescuit se găsesc într-o situație foarte dificilă dar noi, ca instituție europeană, trebuie să ne punem întrebarea legată de performanțele investițiilor care au fost făcute de ani și ani în aceste regiuni ultraperiferice. Atunci când uh, constatăm aceste lucruri uh, deja tragice. Și deci schimbul de păreri pe care l-am avut atât cu comisarul Vela, cât și cu doamna comisar Crețu și cu președintele Juncker, și am spus că este ultima șansă ca să putem uh, modifica regulamentele astfel încât în sfârșit să se ajungă, uh, în sfârșit investițiile să se traducă în uh, dezvoltare. Eu nu o să fac treaba Comisiei PEș în cadrul acestui raport, nu e treaba noastră la Comisia Regii. Sunt foarte multe lucruri de spus uh, în ceea ce privește speciile de pește, pescuite și așa mai departe. Trebuie să fim foarte atenți ca raportul nostru să rămână un raport care, se, uh, care vizează problemele de dezvoltare regională și lucrez într-o colaborare perfectă cu colega Ulrike Rodius, astfel încât cele două rapoarte să fie într-adevăr complementare. În ceea ce privește Comisia Regii, cred că ar fi interesant să examinăm ceea ce am și început să fac, modul în care aceste regiuni ultraperiferice abordează uh, problema dezvoltării pescuitului. Și cred că ar fi interesant să luăm legătura cu comunitățile regionale și să le solicităm să consolideze investițiile în infrastructură care să permită într-adevăr consolidarea filierelor și crearea unor astfel de filiere de pescuit prin uh, prelucrarea peștelui la fața locului, prin comercializare și prin crearea de locuri de muncă. Ne găsim într-o situație absolut incredibilă, unde în regiunile ultraperiferice importăm pește, în condițiile în care uh, apele sunt pline de pește. Peștele este însă important uneori din țări foarte îndepărtate pentru că la fața locului nu există structuri care să permită prelucrarea peștelui și care să permită crearea unei filiere între pescuitul propriu-zis și uh, aducerea peștelui pe piață. Deci trebuie să ne gândim la asta. Fără îndoială trebuie să orientăm uh, comunitățile regionale din diversele state membre să consolideze investițiile în ceea ce privește infrastructurile portoare pentru pescuitul artizanal și pentru pescuitul de coastă. Constat că milioane și milioane și milioane au fost investite pentru porturile de import și distribuție. Deci se investește în porturi pentru containere și așa mai departe. Și în schimb, investițiile pentru a repara bărcile mici de pescuit uh, nu există. Nu ar trebui să ne mirăm, deci, că adesea alegerea este făcută de anumite insule care au o asemenea infrastructură. Apoi, mai este și problema reglementării și articolului 349 din tratat. Comisia noastră, Comisia Regii, este competentă pe fond pentru a examina tot ce ține de acest articol. Situația actuală este următoarea. Se interzice în regiunile ultraperiferice reînnoirea flotelor de pescuit în conformitate cu regulile care se impun uh, pe întreg teritoriul uh, Uniunii Europene în uh, politica comună de pescuit. Dar aici ne găsim într-o situație deosebită și cât se poate de specifică. V-am spus 0,5% din capturi sunt făcute de pescarii noștri. Deci trebuie să ne gândim. Fără a aduce atingere marilor principii care stau la baza politicii comune de pescuit și fiind foarte atenți să nu ne disociem în, de obiectivele legate de durabilitate, dar în acest caz, în acest cadru, de fapt, să găsim soluții de compromis pe baza utilizării articolului 349 pentru a permite, într-un mod limitat, cu condiționalitate puternică, în ciuda tuturor uh, aspectelor, ca pescuitul artizanal și de coastă să se poată moderniza și să își poată reînnoi flotele de pescuit. Este o solicitare foarte puternică care a plecat de la toate regiunile ultraperiferice și cred că poate avea un viitor dacă este într-adevăr limitată. Pentru că, așa cum am spus, punerea în aplicare a articolului 349 nu ar trebui să ducă la o disociere de marile principii care stau la baza politicii comunitare. Fie că vorbim despre PAC, fie că vorbim despre politica comună de pescuit. Cam astea ar fi primele elemente pe care doream să le aduc în discuție în cadrul acestui schimb de opinii. Eh, doamna președinte a reamintit calendarul. Eh, colegii ar trebui să aducă, să-și aducă contribuția la acest eh, raport, la acest aviz și vă stau ca de obicei la dispoziție. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. O să încep acum cu raportorii din umbră. Ponga. Domnul Ponga, aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu foarte succint și o să încep prin a-i mulțumi colegului Ionus pentru munca sa și vreau să spun că o să colaborez cu multă plăcere la acest raport în ceea ce privește gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice. Convaincu că le de la pêche peut de... Politica de pescuit poate să contribuie într-un mod semnificativ la dezvoltarea durabilă a acestor regiuni ultraperiferice și pentru asta este nevoie ca pescarii noștri să fie ajutați, pentru că situația regiunilor ultraperiferice necesită măsuri particulare, deosebite, care să fie adaptate la elementele specifice, așa cum a subliniat și Omarje. Uh, acest lucru este prevăzut în uh, articolul 349 din tratat. Pentru a termina, voiam să vă spun că astăzi am plăcerea să organizez o conferință care va permite diversilor actori din sectorul pescuit din regiunile ultraperiferice să-și prezinte elementele specifice și conferința va avea loc la ora 12.30 în sala 6Q1. Vă invit, deci, dragi prieteni și colegi, să veniți pentru a vedea care sunt mizele de dezvoltare ale sectorului de pescuit în regiunile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această invitație. Continuăm acum cu doamna Breso, care va prezenta poziția domnului Monscor. Da, eu sunt rap ă, raportorul din umbra al raportorului din umbra. Dar sunteți foarte vizibilă. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Mai întâi uh, vreau să îmi cer scuze în numele domnului Manscur, care m-a însărcinat să-i uh, prezint poziția și care mi-a lăsat un text pe care o să îl transmit raportorului. În numele său și în numele meu vreau să mulțumesc pentru claritatea acestei propuneri care cred că este adecvată pentru comisia noastră. Comisia noastră se, de, se ocupă de dezvoltarea teritoriilor, deci el a centrat foarte bine avizul pe această temă. În numele colegului Manscur, dar și în numele meu propriu, pentru că, după cum știți, mă ocup de zonele rurale, de munte și ultraperiferice, deci sunt pasionată de aceste teritorii Vreau să subliniez, așa cum ați făcut-o și dumneavoastră, cât de importantă este contribuția pescuitului pentru o strategie europeană a regiunilor UTA periferice. Domnul Manscur spune cât de importantă este dezvoltarea pescuitului în aceste regiuni maritime ultraperiferice, pentru că poate genera locuri de muncă, dar și o dezvoltare teritorială durabilă. Și ați reamintit că nu e vorba de flote mari de pescuit, ci de pescuitul tradițional. Și deci foarte important pentru o dezvoltare teritorială a acestor regiuni. Domnul Manscur spune de asemenea că la regiunile ultraperiferice se vorbește foarte des de puține oportunități de piață. Deși în acest caz logica este complet diferită. Oportunitățile de piață există. Domeniul maritim și zonele maritime din jurul acestor regiuni sunt foarte importante, deci potențialul de dezvoltare locală există. Și tocmai de aceea acesta este unul din punctele cheie pentru politica de dezvoltare a regiunilor ultraperiferice, plecând, bineînțeles, de la articolul 349. Esențialul raportului dumneavoastră și scopul principal este să ne asigurăm că acest potențial se transformă în dezvoltare reală, nu rămâne doar la stadiul de potențial – pentru că el există, dar nu s-a transformat peste tot cel puțin. Există regiuni în care lucrurile mar, merg mai bine, cum ar fi insulele Canare, dar există și altele în care acest potențial nu a fost deloc uh, exploatat. Și asta ar fi un dezastru pentru aceste colectivități, pentru că este unul din pilonii posibili pentru o politică de dezvoltare. Domnia sa observă că este important să demonstrăm în acest aviz cum putem, în mod concret, să depășim obstacolele care au existat până acum pentru a realiza o dezvoltare durabilă reală a acestui sector al pescuitului în zonele ultraperiferice. Încă o dată mulțumesc o să vă transmit uh, și poziția domnului Manscur, dar cu siguranță veți mai discuta și la reuniunile de coordonatorilor din umbră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Luer. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului pentru avizul său, care poate fi descrisă drept uh, o opinie de nișă în contextul regii, dar uh, interesantă pentru cei care sunt implicați în mod direct. Grupul ECR ne recunoaște că majoritatea regiunilor flotele de pescuit au suferit de o lipsă de investiții în trecut, puțină finanțare în anii 70-80, limitări pe eforturile de pescuit prin politica comună de pescuit în anii 90. Prin urmare, salutăm eforturile de a se asigura că politica aduce valoare pentru banii cheltuiți din buzunarul contribuabililor și modalități prin care politica comună poate continua, asigurându-se că limitele bugetare sunt păstrate și grupul ECR cere o investigație completă despre modul în care comunitățile locale pot face parte din această soluție. Pentru că am văzut grupuri de acțiune locală și strategii eh, locale care au putut eh, da, au putut aduce schimbări pozitive în anumite regiuni. Credem că trebuie făcute încă multe lucruri pentru a ne asigura că cei de la nivel local sunt uh, actorii principali când vine vorba de finanțarea regională, cât cei de la nivelul uh, uh cel mai de jos sunt cei care cunosc nevoile locale și presiunile locale. Și, de asemenea, uh, ajutarea regiunilor uh, ultraperiferice, ultraperiferice ar trebui să fie uh, obiectivul uh, raportului, cum sunt sigur că va fi. Sper că vom ajunge la anumite compromisuri în anumite domenii. Avem câteva obiecții de de, de, de mult în ce privește uh, articole, articolul 3.4.9 și regiunile ultraperiferice. Credem că e vorba de o nevoie de a avea măsuri țintite care să țină cont de geografia, locația, clima și economia regiunilor ultraperiferice dar avem obiecții în legătură cu modul în care acest articol exprimă acest lucru. Mi se pare o măsură incorrectă, mai ales pentru că nu se extinde și la alte regiuni care ar putea fi eh, descrise drept eh, periferice și nu au această desemnare, deși suferă de aceleași probleme de dezvoltare și, prin urmare, mi se pare că definiția juridică precisă a regiunilor ultraperiferice drept una destul de arbitrară și care nu reflectă Uniunea în contextul său mai larg de la momentul uh, la care s-a făcut prima dată această definiție. Deci nu am putea fi în favoarea unei opinii care ar promova și uh, utilizarea ulterioară a articolului 349. Mai sunt preocupări ale grupului meu începește implementarea noului program POSI care se uh, concentra pe regiunile ultraperiferice. Comisia a decis să introducă precedenta schemă POSI în uh, cadrul financiar multianual și noi ne opunem unei susțineri suplimentare pentru că s-ar crea un nivel suplimentar de birocrație și fără niciun fel de rezultat concret. De asemenea, cred că trebuie să nu uităm că bugetul uh, european general și schimbările semnificative ale nivelului de plată din bugetul general pentru următorii ani, din motive evidente. Și impactul uh, general începește uh, uh, cheltuielile generale ale Uniunii Europene nu pare să fie apreciat. Dar eu îți mulțumesc pentru raportul tău și încercăm să colaborăm pe uh, marginea sa pe măsură ce îl discutăm. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, spune președinta. Nu văd raportorul al de Așa că îi dau cuvântul doamnei Crel. Mulțumesc, doamnă președinte. Personal nu mă pricep foarte mult la pescuit, dar am totuși o întrebare pe care vreau să o pun raportorului. În uh, prezentarea dumneavoastră introductivă spuneați că regiunile ultra, ultraperiferice au fonduri aleutice uh, foarte importante. Acum câțiva ani, când am călătorit în Azore, pescuit, eh, de acolo eh, s-au plâns că marile flote spaniole, franceze, mă rog, de unde proveneau, eh, golesc fondul de pește din din largul oceanelor, ceea ce afectează și fondul de pește disponibil pentru pescari locale, deci fond de pește costal din regiunile ultraperiferice. Dacă acest lucru puteți să mi-l confirmați, atunci trebuie să introducem în raport și o trimitere la uh, ajust, nevoia ajustării uh, cotelor de uh, pescuit, respectiv a politicii de pescuit, pentru că nu putem vorbi de pescuit în zonele costale dacă nu există pești nici în ocean. Thank you. Thank you very much. Uh, I don't see the representatives of uh, DG Mare. From... Nu văd uh, reprezentanți din partea DG Mare uh, de la Comisia Europeană în sală. Nu știu dacă vrea cineva să ia cuvântul. Way. Cred că încă, încă nu a sosit reprezentantul de la DG Mare. Încă trebuie să fie pe drum. Da, ne pare rău și nouă, spune doamna președinte. Uh, o să, o să includem, o să participe la eh, discuție în momentul care eh, vine, dar acum trebuie să dau cuvântul raportorului din nou. Merci à vous tous pour euh, vos remarques. Vă mulțumesc tuturor pentru comentariile foarte interesante. Până în 1990, uh, așa numitele regiuni ultraperiferice nu au beneficiat de susținere din partea Uniunii Europene de investiții pentru flotă de pescuit. Și numai începând cu 1990 că acestea au devenit beneficiare de fonduri. Și au intrat în uh, uh acest sistem de aplicare a unor măsuri foarte dure începește Uh, sustenabilitatea. Și, într-un fel, este o, o dublă sancțiune pentru ele. Și odată ce am spus asta și o tot spun și insist asupra acestui lucru, nu e vorba că nu trebuie aplicate regulile de sustenabilitate, dar trebuie recuperate întârzierile și trebuie să facem așa încât acest potențial să poată contribui pe cât posibil la dezvoltarea regională și locală. Multe lucruri interesante au fost spuse, mai ales în ce privește simplificarea necesară a regulilor. Vedem bine că acolo unde această simplificare funcționează, se poate crea și consolida o adevărată filieră, filieră piscicolă sau se poate crea una. Doar că complexitatea regulilor, constrângerile foarte puternice impuse de Uniunea Europeană în ce privește reglementarea, prea adesea sunt elemente care deturnează aceste filiere și îi pun pe pescari în situații foarte dificile. Și îi împiedică să meargă pe acest drum al dezvoltării unei filiere de pescuit și al uh, dezvoltării uh, locale. Înțeleg poziția ECR-ului, ea nu este nouă. Începește articolul 349 dar cred că ar trebui să considerați că regiunile ultraperiferice sunt în avangarda eforturilor uh, care se fac pentru toate regiunile europene. Cu alte cuvinte, țin seama cazul lor se ține seama cât mai mult de particularităților și eu nu cred că Există un viitor pentru politicile europene dacă acestea vor veni doar cu soluții uniforme și dacă, nu, dacă aceste soluții uniforme vor împiedica performanța. Și pentru că vorbim de pescuit, situația în emisfera sudică nu are nicio legătură cu situația din emisfera nordică. Ori, ni se aplică tot acest regulament care a fost gândit și definit pentru emisfera nordică, în timp ce da, pentru că aceste, aceste reglementări, atunci când au fost create, au fost create pentru a răspunde problemelor din Mediterana, din Atlanticul de Nord. Și astăzi aceste reguli se aplică în Oceanul Indian, în Pacific în Caraibe și uneori trebuie recunoscut într-un mod absurd. Și de aceea articolul 349 e util pentru că poate permite că atunci când ne confruntăm cu absurditatea reglementării, permite să corijăm această absurditate și eu sunt sigur că în viziunea ECR pentru aplicarea regulilor europene, ar fi o mai mare logică dacă uh, s-ar apăra acest articol 349 pentru că el poate inspira și alte situații și ați spus în regiunile montane, de exemplu, există foarte puternice constrângeri și particularități care ar putea să susțină ideea aplicării neuniforme a reglementării privește regulile în materie de durabilitate. Suntem în Comisia Regii. Constanță Crel a spus că nu e expertă în uh, pescuit, nici eu nu sunt. Dar ce cred că știu este că regulile din politica comună de pescuit sunt reguli care se impun tuturor flotelor europene și nu știu dacă DG Mare a, a ajuns aici. Nu, e, deci nu vă pot corecta. Uh, flotele europene nu aplică aceste, care nu aplică aceste reguli pot fi supuse unor sancțiuni M-aș bucura dacă reprezentantul Digimare ar putea să confirme acest lucru, dar în anumite regiuni ultraperiferice se constată că există o, o serie de flote care nu respectă regulile impuse. Aveți o altă problemă care este importantă și care vizează Comisia de Dezvoltare Regională, și anume problema acordurilor de pescuit pe care le semnăm cu alte țări, în special cu țări ACP, Africa, Caraibe, Pacific. Și aici, într-un fel, întoarcem spatele, dacă pot spune așa, propriilor noastre regiuni ultraperiferice de dragul acestor acorduri. Deci, coerența politicilor comunitare este extrem de importantă. Dacă vrem ca investițiile realizate în regiunile ultraperiferice să fie uh, cât mai bine optimizate. Nu există, nu există cerințe de finanțări suplimentare. N-am auzit această cerere din partea actorilor implicați din regiune ultraperiferice, nici din partea actorilor politici. Cererea astăzi este să se ridice blocajele juridice de reglementare care împiedică Uh, de plină dezvoltare a pescuitului. Și pentru a încheia, un comentariu. Există un personaj foarte celebru al cinstuzilor europene, Raymond Bar, care spunea, nu uitați că, sunte, că sunteți insule uh, față de care unii și-au întors spatele. Din păcate, s-a întors spatele potențialului considerabil al uh, pescuitului. Și pescuitul ar trebui să fie principalul pilon al dezvoltării uh, rurale, al dezvoltării acestor uh, țări, acestor regiuni. Acolo sunt rate de, ale șomajului record pentru Uniunea Europeană. 60% Uh, din tineri în insula Reunion, tineri sub 25 de ani. Și sunt rate echivalente aproape în Martinica și în Guadeloupe. Deci este uh, o dovadă de vinovăție din partea noastră pentru că nu creăm toate condițiile ca această dezvoltare să fie posibilă trebuie să avem capacitatea să mergem, să evoluăm spre această dezvoltare. Asta e altă problemă. Dar, cel puțin, la nivel european, trebuie să creăm condițiile cele mai satisfăcătoare, cu atât mai mult cu cât uh, susținerea financiară este importantă. Așadar, obiectul este de a merge spre performanță, performanța politicilor comunitare și uh, aplicarea unei coerențe acestor politice și sper că acest raport va permite progrese în acest sens. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you very much. So... Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Deci am încheiat discuțiile pe acest subiect și continuăm uh, ordinea de zi. Da, ei vor participa atunci când prezentați proiectul de aviz. Următorul punct, aprobarea deciziilor coordonatorilor. Coordonatorii s-au întâlnit ieri și vi s-a trimis un rezumat al deciziilor lor pe mail. Putem aproba. Doamne Van Nistelrooy. Mulțumesc foarte mult. Nu aveam în uh, formă scrisă în mână pe hârtie, dar două comentarii. Mai întâi, cred că am, uh, obțin, am ajuns niște concluzii bune în legătură cu directiva Omnibus și poate la punctul 2, cred că, nu, 3, punctul 3 din concluzii, numele raportorului regi ar trebui să apară pe documentele de sesiune. Cred că e procedura corectă. Poate ar trebui să spunem raportorul regii pe document ca raportor. Deci trebuie să fie menționat ca raportor. Asta ar fi primul lucru. Și al doilea lucru e legat de propunerea PPE și ce s-a întâmplat ieri cu întrebarea orală. În uh, procesele verbale se spune că toată lumea poate reacționa la aceste întrebări și uh, data viitoare la reuniunea coordonatorilor uh, luăm o decizie. Asta nu e abordare prea bună. Cred că nu am căzut de acord cu asta. S-a spus, în regulă sunt aceste întrebări și toată lumea poate să comenteze asupra lor dar puteți uh, merge mai departe și puteți prezenta proiectul noastră de rezoluție pentru următoarea ședință regii. Așa ar trebui să funcționeze lucrurile, astfel încât uh, amendamentele să poată fi propuse și în ianuarie sau februarie să încheiem. Asta pot adăuga la ordinea de zi și întotdeauna e posibil, apropo, să-ți schimbi întrebarea în ultimul moment. Poate că până în februarie se vor uh, întâmpla anumite lucruri și va trebui să vă adoptați întrebările. Tocmai am venit de la Econ și acolo au votat o rezoluție de același tip și au spus, apropo, votăm și pe... Începește întrebările. Așadar, suntem foarte echilibrați, transparenți, democratici și nu așteptăm o lună ca să primim comentarii din partea colegilor. Mă uit și la colegii mei și mă gândesc care e percepția noastră ce putem face. Avem peste o oră la regii disponibilă. Deci haideți să lucrăm. Let's work on your uh, oral question? Vreți să lucrăm pe întrebarea noastră orală? Nu. Nu. Nu o să lucrăm pe întrebarea orală astăzi. Dar ați spus acum pe urmă de zi... Bun, am înțeles. Pentru că uh, procesele verbale, toată lumea poate să le comenteze săptămâna, data viitoare și să decide. Și asta nu e atât. Bun, înțeleg. La primul punct sunt de acord. Am menționat ieri în timpul ședinței coordonatorilor că acceptăm să avem aceste patru puncte pentru scrisoare și vom include de asemenea și propunerea noastră de a avea numele raportorilor pe lista raportorilor. Deci este inclusă, așa cum am auzit din partea secretariatului. Nu, se spune raportor uh, pentru opinie, draftsman în engleză. Deci trebuie să fie cuvântul raportor. În uh, din am înțeles, secretariatul uh, respectă regula 54, dar noi încercăm să creăm uh, regulile noastre, un fel de regulă 54 plus plus plus și înțelegeți aceste lucruri în calitate de raportor. Așadar, vă rog, înțelegerea coordonatorilor este că regula 54 plus plus plus înseamnă că avem un raportor inclus pe lista raportorilor pentru raport, raportul respectiv. Asta e înțelegerea, asta e modul în care am înțeles coordonatorii. În ce privește al doilea lucru, întrebarea orală, uh, proiectul de întrebare orală, ce am decis ieri a fost că acceptăm că vom continua să lucrăm pe această temă la regii, că regii va lua inițiativa datorită reprezentanților EPP și că va continua cu această inițiativă de a avea întrebarea orală și rezoluție în numele regii. Asta este ce am decis ieri. Și ați menționat că sunteți dornic și deschis să primiți amendamente și sugestii din partea tuturor grupurilor din regie. E corect ce am înțeles? Da, totul este corect, dar am spus mai mult. Am spus că în că suntem acum invitați să venim cu un text de rezoluție, pentru că ideea este să punem uh, lucrurile în mișcare, să avem uh, un proiect de text și să folosim uh, fiecare ocazie, pentru că altfel pierdem o lună sau două. Dacă ceilalți colegi, avem patru coordonatori aici, dacă ceilalți colegi sunt de acord, vom dezvolta vom scrie în uh, procesul verbal că vom lucra pe întrebarea orală și că toate amendamentele sunt acceptabile, așa cum s-a spus ieri, și că vom continua cu pregătirea rezoluției. Este ceea ce doriți? Exact asta era întrebarea mea și atunci pe punctul uh, legat de faptul că cineva din secretariat ne va ajuta. Ca de obicei, da, răspunde doamna președinte. Este acceptabil pentru toată lumea? Vă mulțumesc, domnilor! Așadar, cu aceste corecții suntem aproape, domni, nu? Nu suntem, spune doamna președinte. Deci vă mulțumesc doamnelor și domnilor, ea, doamna președinte, și cu aceste corecții accept că procesele verbale sunt aprobate, deciziile coordonatorilor la diverse, nu? Serios? Nu vine să cred. Bine, atunci vreau să vă reamintesc că următoarea ședință va avea loc marți 29 noiembrie. Va fi o ședință de o zi, de dimineață până seara. Și aș vrea să mulțumesc și interpreților. Doamna Crel, puteți să ne spuneți când vom vota? În după amiază vom avea voturile. The votes will be at... Voturile vor fi la ora 3. I close the meeting. Ședința este închisă. Mulțumesc.